Here we go. All right, welcome. Bună ziua, bine ați venit cu toții. Domnul președinte Buzek ni se va alătura într-o oră. Până atunci am eu onoarea să conduc reuniunea de astăzi. Întâi de toate va trebui să aprobăm procesul verbal al reuniunii din iulie. Dacă nu există obiecții până la finele reuniunii de astăzi, considerăm procesul verbal adoptat. Haideți să trecem direct la atelierul pe tema Brexitului și politicii industriale și spațiale. Vreau să răzbun venit participanților. Este primul atelier dintr-o serie de trei în care vom discuta despre impactul Brexitului asupra UE27. Un atelier final în ceea ce privește Brexitul și Orizont Europa va avea loc în noiembrie. Politica industrială UE vizează o industrie mai competitivă care să rămână un factor motor al creșterii durabile în Europa. IMM-urile reprezintă 99% dintre companiile care activează în UE, cu două treimi din locuri de muncă din sectorul privat și peste o jumătate din plus valoarea totală generată de companii în UE. O politică spațială europeană puternică este în avantajul cercetării științifice și al economiei europene în sectoare cum ar fi transport, climă, comunicare și securitate. Mai avem mai puțin de o jumătate de an până la Brexit, așa că astăzi vom discuta despre posibilul impact economic și juridic asupra UE27 și asupra politicii industriale și spațiale în urma Brexitului, pentru că, evident, retragerea Regatului Unit din Uniune va avea un impact. Avem o oră, un pic mai puțin de oră, de fapt, pentru acest atelier, pentru că voturile trebuie să înceapă la ora 4. Atelierul acesta este transmis pe internet. Prezentările vor fi publicate pe pagina noastră de internet a Comisiei, unde va exista și un rezumat Vorbitorii au maxim 10 minute per prezentare și după prezentarea făcută de cei trei invitați urmează o sesiune de întrebare și răsp- întrebări și răspunsuri. Acestea fiind spuse, am să dau cuvântul primului vorbitor, Reinhilde Vorgelos, care ne va prezenta posibilele implicări ale Brexitului asupra politicii industriale și spațiale europene. Doamna Voigelos este profesor la Leuven, la Departamentul de Management, Strategii și Inovații și este senior fellow la Brolin din 2009 și un membru al Academiei Flamande Belgiene pentru Științe. În momentul de față este membru al Consiliului ESC, membru al grupului de experți de politici care ofere consiliere comisarului Moeras. Aveți cuvântul. Thank you for uh, giving us the opportunity to... Mulțumim pentru ocazia de a vorbi despre politica industrială și spațială și cum va arăta aceasta după Brexit. O primă avertizare din partea mea atunci când vorbim despre Brexit ar fi că toată această nesiguranță legată de Brexit și relațiile comerciale și integrarea care va urma, alături de nesiguranța legată de modul în care uh, își va dezvolta Regatul Unit, politica industrială și spațială, deci toate aceste incertitudini nu ne ajută neapărat să înțelegem concret cum trebuie și cum va arăta politica similară europeană după Brexit. Prin urmare, tot ce putem face este să prezentăm niște principii generale legate de modul în care uh, ar putea arăta răspunsul celor 27 state membre în acest domeniu și de asta o să mă ocup eu în prezentarea mea. O să fac o trecere în revistă a elementelor relevante din politica industrială și spațială, iar cei doi colegi care urmează după mine vor intra fiecare în detaliu pe câte un segment al acestei politici. Să vă spun, în primul rând, cum se va schimba cadrul în care își vor dezvolta societățile compania pentru a înțelege mai bine ce politici sunt necesare în UE 27 pentru creșterea UE, despre ce fel de politici avem nevoie și să încercăm să vedem care va fi impactul Brexitului pe acele politici. În ceea ce privește schimbările la nivelul acestor politici, Majoritatea dintre dumneavoastră știu că este vorba despre creșterea globalizării, un impact mai mare al Chinei, al Asiei, alături de schimbări tehnologice rapide, tehnologii digitale care evoluează foarte repede și ca urmare multe dintre granițele sectoriale se vor pierde în domeniul producției, deci acum e mai ușor să diferențiem între sectoare și în ceea ce privește eliminarea acestor granițe, acestea nu vor mai fi ferme, firmele vor fi conectate la lanțul valorii global și cred că va crește și nivelul de nesiguranță economică dar și nesiguranță mm, din punct de vedere politic, va crește protecționismul, războaiele comerciale și Brexitul nu face decât să adauge la aceste nesiguranțe. Este un element printre altele. O să intru în detalii cu privire la ceva ce cred eu că este foarte important în ceea ce privește schimbările pe care le vom discuta, tendința aceasta către lanțuri valorice globale și importanța capacității inovatoare în UE. Vedeți că am făcut niște studii aici pentru a arăta că activitățile economice în UE sunt acum mult mai integrate în lanțurile valorice globale și companiile, țările, regiunile se specializează nu pe întreg lanțul valoric, ci pe segmente concrete și pe etape din acest lanț ceea ce înseamnă că există o mai mare conectivitate între companii, între sectoare, între regiuni și între țări. Pentru Europa, în special, am constatat în datele pe care le-am analizat că, deși vorbim despre lanțuri valorice globale, pentru companiile europene există o dimensiune europeană și, în majoritatea cazurilor, aceste lanțuri valorice sunt organizate la nivel european, astfel încât să putem vorbi despre uh, lanțuri valorice cu adevărat europene. Există companii care participă la aceste lanțuri și nu e vorba doar de marile companii care conduc lanțul valoric, ci și companiile mai mici care oferă servicii și aprovizionează aceste lanțuri valorice. Și asta ar putea să ducă la o poziție mai competitivă, mai durabilă, pot să genereze o mai mare valoare și în măsura în care contribuția lor se bazează pe abilități și competențe specifice, pot să capteze o mai mare parte din valoarea respectivă când se aliniază la acest lanț valoric european. Și asta face legătura dintre lanțul valoric global și capacitatea de inovare, pentru că ne vom baza din ce în ce mai mult pe companii și sectoare care să contribuie la economia europeană nu neapărat din punct de vedere cantitativ al producției, ci din punct de vedere calitativ. Deci, contribuția se va concretiza în creșterea productivității și o plus valoare superioară, elemente adesea asociate cu capacitatea inovatoare europeană. Și asta se constată în toate sectoarele. Contribuția care vine din partea activităților cu o valoare superioară și care adesea se bazează pe capacități inovatoare ale companiilor care elaborează aceste activități și capacități în lanțuri valorice globale și în Europa în lanțuri valorice europene. Pentru elaborarea politicilor e nevoie de înțelege anumite elemente, activitățile sunt interconectate între ele, între companii, sectoare și chiar țări și, de asemenea, implicațiile cu privire la modul în care politicile trebuie elaborate. Pentru țările care au aceste lanțuri valorice, trebuie să poată și beneficia de pe urma lor. Asta înseamnă că, în primul rând, ai nevoie ca aceste lanțuri valorice să poată funcționa, deci fluxul transfrontalier de capital uman, forțe de muncă și cunoștință este foarte important, dar e important să obținem și valoarea adecvată. Adică țările trebuie să facă legătura dintre acestea și capacități de producție sporite pe segmente pe care se pot specializa în acest lanț valorii global. Deci lanțurile acestea trebuie să fie fluide și țările pot capta valoarea de acolo specializându-se și exploatând capacitățile locale pe anumite segmente din acest lanț valoric. Pentru agenda de politici vorbim despre o combinație de politici comerciale pentru a asigura buna funcționare a lanțurilor valorice partea de valoare uh, este oarecum mână în mână cu politicile care permit firmelor să capteze valoare și să beneficieze despre aceste lanțuri valorice. Și aici avem legătura dintre politica industrială și politica comercială. Deci, deschiderea este o condiție esențială pentru ca companiile să se poată integra în rețelele de producție la nivel global și e foarte important să capteze valoarea în spatele limitelor acestor lanțuri valorice. Dacă vrem să captăm valoare din aceste lanțuri valorice europene, trebuie să avem o politică comercială adecvată Există bariere tarifare și netarifare de-a lungul acestui lanț valoric și orice barieră tarifară ce poate apărea va avea un impact asupra tuturor companiilor care sunt mult mai strâns legate între ele. Deci ceea ce înseamnă că vom avea uh, piețe deschise și eliminarea tar- barierelor tarifare și netarifare de-a lungul lanțului valoric. Și toate componentele din lanțul valoric trebuie să fie suficient de deschise dar trebuie să ne mai și gândim în linii mari în ceea ce privește, um, cu, cu o amploare mai mare în ceea ce privește partenerii comerciali pentru că fiecare element va avea un impact asupra tuturor celor implicați. Nu vorbim despre parteneri comerciali direcți, ci și indirecți și asta e important, ceea ce înseamnă că agenda de liberalizare comercială trebuie să fie și mai deschisă și multilaterală pentru a permite captarea efectelor directe și indirecte. Nu vorbim doar de bariere tarifare, ci și de standarde pentru produse uniforme și încă o dată e important să înțelegem că avem o piață unică. E important ca produsele și serviciile să fie uniforme pentru a permite furnizorilor de componente să contribuie mult mai bine la acest lanț valoric și, sigur, legăturile trebuie să fie uh, Mm, suficient de economice, deci trebuie să avem și rețele globale de producție și lanțuri logistice eficiente și uh, um, suficient de integrate astfel încât să permită o integrare locală. Trebuie să avem astfel de lanțuri valorice eficiente pentru a putea crea valoare în mod eficient, dar ce contează este câtă valoare poți capta din valoarea generată de aceste lanțuri. Care companii, care țări vor putea capta aceste valori și, după cum am mai spus, aici e foarte important să înțelegem că valoarea poate fi captată dacă ai capacități speciale, unice și durabile în lanțuri valorii care să-ți permită să captezi aceste valori. Și aici vedem legătura dintre lanțuri valoric și capacități inovatoare, pentru că vorbim de o sursă de capacități durabile, unice, care permit nu doar generarea de valoare, dar și captarea de valoare de către companii, regiuni și Asta înseamnă pentru țintele de politici e important să ne asigurăm că avem lanțuri valorice și politici comerciale funcționale și în același timp o politică industrială suficient de puternică pentru a avea capacitățile inovatoare necesare în spatele frontierelor pentru captarea valorii din aceste lanțuri valorice. Deci, politicile comerciale sunt strâns legate de cele industriale per ansamblu, Europa trebuie să devină un, un spațiu atrăgător pentru companiile cu capacități în lanțuri valorice eficiente europene, să existe condiții cadru adecvate. E foarte greu să știm unde aceste valori, lanțuri valorice și capacități pot apărea. Asta se poate întâmpla în orice sector, orice tip de activitate, orice lanț valoric și de aceea trebuie să avem uh, politici orizontale suficiente combinația uh, politicilor comerciale cu extra UE, mai mult decât cu, dincolo de relațiile cu Regatul Unit după Brexit. Trebuie să ne asigurăm că uh, suntem suficient de deschiși în afara UE, dar și schimburile intra-UE trebuie avute în vedere din perspectiva condițiilor cadru pentru inovații. După cum am mai spus, asta este o agenda politicilor orizontale uh, și cred că e foarte important să monitorizăm sectoare esențiale pentru o creștere bazată pe aceste valori Europa având capacitatea de a dezvolta poziții inovatoare pentru capta acele valori. Sectoarele digitale vor fi incluse pentru că inovațiile digitale sunt foarte importante în prezent, dar din perspectiva forței europene și sectorul biofarmaceutic este important și tehnologiile digitale pot uh, fi un, o forță motrice pentru creștere foarte important. Sectorul transportului, vehiculele reprezintă un sector important, inclusiv industria spațială și aerospațială, pe care o să discutăm în detaliu. Deși ce e important pentru politica eh, europeană este să existe o agendă post-Brexit, trebuie să monitorizăm aceste sectoare care pot fi esențiale pentru a vedea în ce măsură condițiile cadru se aplică pentru aceste sectoare fie că este vorba de intervenții politice specifice necesare pentru redresarea barierelor sau alte eforturi. Pe scurt, cam asta ar fi provocarea referitoare la uh, provocările generale și acum le las pe colege să intre în detalii. Mulțumim! Doamna Luisa Santos, director pentru relații internaționale la Business Europe și președinte ale grupului de acțiune Brexit de la Business Europe. A fost membru al grupului TTIP și este membru al grupului de experți pe acorduri comerciale UE. Aveți cuvântul. Thank you very much. Well, I am a Mulțumesc foarte mult. Sunt expert uh, comercial și mm, cred că este prima dată când vin uh, la această comisie pentru a vorbi despre Brexit. Și în primul rând, voi uh, oferi o prezentare generală a poziției Business Europe cu privire la Brexit. Uh, vom vedea care sunt uh, prioritățile și apoi voi intra în detaliu cu privire la aspectele transversale care ar putea să afecteze industria, lumea afacerilor, serviciile, pentru că pentru noi industria și serviciile sunt interconectate și nu este bine să le separăm. Apoi, în final, voi sintetiza ceea ce am făcut cu privire la Brexit și care sunt publicațiile pe care le-am realizat. Haideți să vedem care sunt prioritățile noastre în acest moment. După cum știți, trăim cu toții într-un mediu dificil. Ați văzut care au fost uh, rezultatele uh, summitului de la Salzburg și știți că suntem într-o situație dramatică în ceea ce privește Brexitul. Pentru noi, pentru uh, business, elementul cheie este că are loc o tranziție, adică până când vom avea noul acord care să stabilească un cadru pentru relațiile viitoare între Regatul Unit și Uniunea Europeană, trebuie să permitem o tranziție ușoară uh, la care participă uh, uh, Regatul Unit, respectiv ieșirea acestuia și transformarea sa în stat terț. Această tranziție, în aceasta, Regatul Unit se găsește într-o situație similară cu cea uh, din prezent, deci este uh, piață unică și există Uniunea Vamală. Dar aceasta este o condiție pentru a se realiza acordul uh, de retragere. Acesta este un element central pentru acord și nu va exista niciun acord dacă nu se acceptă acest lucru. Pentru noi, așadar, este important în acest moment deoarece timpul trece foarte repede și până în octombrie, să spunem mijlocul noiembrie, mai avem timp pentru a găsi o soluție pentru retragere și să găsim o soluție în special pentru aspectele um, pe care le-am menționat. Și acest lucru este foarte important pentru că altfel nu va exista tranziția respectivă. Aș vrea de asemenea să spun că în ceea ce privește viitorul, și știu că va trebui să așteptăm ca Regatul Unit să fie o țară terță și să înceapă negocierile uh, de formă efectivă, însă pentru lumea de afaceri este important să avem o relație strânsă în continuare cu Regatul Unit și de acum încolo. Însă, și acesta este un aspect important, nu putem să periclităm integritatea pieței unice. Pentru noi, acesta este un element cheie. Și accesul la piață, dacă Regatul Unit dorește să aibă în continuare acces la piață, respectiv să îl îmbunătățească după ce va pleca din Uniunea Europeană, ei bine, acesta este condiționat de faptul că va deține mai puțin control, mai ales în ceea ce privește uh, politicile sale. În uh, ultimul context, Regatul Unit a spus că nu va dori să rămână pe piața unică, nu doresc uh, să existe o Uniune Vamală împreună cu Uniunea Europeană și bineînțeles că și aceasta este o alegere a Guvernului Regatului Unit, dar pe de altă parte nu poate beneficia de același acces la piață în aceste condiții Ah, așa cum se întâmplă în prezent. Este important să spunem aceste lucruri în prezent pentru că um, mediul de afaceri uh, european dorește să păstreze piața unică intactă. Aceasta este o prioritate pentru noi. Și acum să trecem la aspectele importante în ceea ce privește Brexitul. Voi uh, prezenta patru aspecte care afectează o serie de uh, sectoare industriale. În primul rând, uh, vama. Știți foarte bine că baza Uniunii Europene, ei bine, aici avem un uh, tarif amal comun, adică avem o frontieră comună, aplicăm aceleași taxe vamale, aplicăm uh, aceleași reguli în ceea ce privește uh, relațiile comerciale cu partenerii noștri și avem uh, un cadru de reglementare comun. Acesta reprezintă baza pieței unice, reguli comune aceleași standarde sociale, aceleași uh, standarde în ceea ce privește protecția mediului, aceeași uh, concurență, aceleași politici de stat. Asta înseamnă că trebuie testat doar un produs o singură dată și, în principiu, uh, regulile sunt îndeplinite dacă produsul respectiv este fabricat în Uniunea Europeană. Odată ce Regatul Unit iese din Uniunea Europeană, toate aceste lucruri sunt puse sub semnul întrebării. Asta înseamnă că după aceea nu vom ști ce se va întâmpla cu taxele vamale, dacă vom avea un uh, acord de liber schimb respectiv Regatul Unit, va păstra uh, accesul liber de taxe vamale către Uniunea Europeană și Uniunea Europeană și viceversa, dar nu este ceva garantat, pentru că în sectoare precum agricultura avem uh, taxe vamale mari uh, în Uniunea Europeană, câteodată 40%, dar chiar mai mult, dar și pentru bunurile industriale. Pentru textile, de exemplu, avem uh, taxe vamale de 12% cu, în relația cu țările terțe, 10% pentru industria automobilelor, aceasta este o solicitare din partea Statelor Unite, spunând că ei au taxe vamale mai scăzute uh, acolo decât avem noi aici. Deci dacă reușim să încheiem un acord de liber schimb ulterior și să căzem de acord cu privire la taxele vamale, companiile noastre ar putea să fie confruntate cu taxe vamale suplimentare atunci când sunt exportate către Regatul Unit și viceversa. Așadar, să presupunem că avem același cadru de reglementare în UE și UK. Asta înseamnă că dacă companiile, companiile urmează aceleași reguli, atunci este nevoie de o singură testare a unui produs. De asemenea, produsul trebuie etichetat cu o singură etichetă, dar dacă UK nu ajunge la un acord cu Uniunea Europeană sau dacă decide să diversifice uh, acest spațiu de reglementare, asta înseamnă că vor fi necesare două teste, uh, eventual etichete diferite și, sigur, companiile vor trebui să îndeplinească reguli diferite, ceea ce înseamnă o povară administrativă suplimentară pentru companii, mai ales pentru IMM-uri. Probabil că vor avea nevoie de mai mulți angajați care să se ocupe de partea de logistică vamală, ceea ce este foarte important, dar, în plus, va însemna că vom avea controle vamale. Controle la frontieră. Gândiți-vă la mâncare, la alimente. Știți că avem standarde foarte, foarte înalte, standarde sanitare, fitosanitare și fiecare produs care vine dintr-o țară terță, în principiu, uh, este testat pentru a ne asigura că uh, îndeplinește noile reguli. Există hârțogăraie suplimentară care merge mână în mână, așadar, cu toate aceste schimburi. Deci putem să ne așteptăm, dacă nu avem un acord, la o creștere semnificativă a efortului și cred că și antevorbitorii mei au vorbit de lanțurile de aprovizionare, pentru că noi avem un lanț de aprovizionare foarte bun care funcționează între UE și UK. Există o serie de produse care intră și ies în baza acestui lanț de aprovizionare, iar dacă introducem uh, documente care vizează taxele vamale, testări suplimentare, verificări suplimentare, toate acestea vor spori costurile și nu numai, vor crește și uh, numărul de operațiuni care se desfășoară la graniță. Celălalt punct pe care doream să îl subliniez se referă la regulile privind originea. Sunt lucruri pe care oamenii nu le plac în mod deosebit, nu sunt atractive, însă este o condiție de a beneficia de duty free. Trebuie îndeplinite regulile de origine. Asta înseamnă că este nevoie de suficientă uh, producție, astfel încât să te asiguri că produsul tău beneficiază de uh, scutirea de taxe. De exemplu, uh, pentru autovehicule trebuie să fie o valoare adăugată de 55% în uh, zona preferențială, în UE și UK, astfel încât produsul să beneficieze de duty free. Aceasta este o problemă pentru că în prezent uh, există foarte multe inputuri care vin din diferite părți și ulterior Trebuie să vedem dacă produsele fabricate în UE, respectiv UK, vor fi continua, se va continua să fie mm, considerate a fi suficiente în termen de producție. Deci chiar dacă vom avea un uh, acord de liber schimb pe viitor, nu este sigur că vom păstra aceleași lanțuri de aprovizionare pe viitor, pentru că câteodată s-ar putea să nu îndeplinim regulile care sunt necesare pentru a ne asigura că există acest tratament preferențial. Și aici trebuie prezentat un caz foarte important și anume UE are un uh, anumit număr de acorduri de liber schimb cu anumite țări, cu Corea, cu Canada și utilizăm inputuri uh, și din aceste țări. Dacă UK pe viitor nu va avea aceleași reguli ca UE și nu uh, va îndeplini uh, și nu va respecta acordurile pe care le avem cu aceste țări, noi în UE nu vom putea utiliza produsele intermediare din UK. Și acesta este un aspect care va avea un impact asupra lanțurilor de aprovizionare. În ceea ce privește divergența de reglementare, acestea nu este o chestiune care vizează numai anumite sectoare, ci um, este și un aspect uh, mai degrabă orizontal, pentru că vorbim despre concurență și standarde de mediu, standarde sociale. Întrebarea este dacă Regatul Unit va păstra același nivel sau uh, vom avea o problemă în a continua cu uh, concurența între companiile din Regatul Unit și din Uniunea Europeană. Fluxurile de date. Acesta este un sector care influențează o serie de sectoare. Știți că avem uh, GDPR-ul, uh, regulamentul privind protecția datelor, UK uh, a aderat la acesta, deci avem în acest moment aceste reguli. Însă, în momentul în care va deveni țară terță, conform regulamentelor UE, va deveni uh, neconformă. Așadar, va fi nevoie de o decizie de uh, adecvare pentru a ne asigura că putem să continuăm să schimbăm date între UE și UK. Ar putea să dureze mai mult, ar putea să ne ia ceva timp pentru a obține această decizie de adecvare și, cu siguranță, în perioada aceasta de tranziție va exista o stare de incertitudine. Nu voi uh, pierde prea mult timp cu privire la cercetare și inovare. Știu că există un uh, atelier dedicat, însă este o zonă uh, unde dorim să păstrăm o relație strânsă între UE și UK. Acestea sunt două publicații pe care le-am făcut cu privire la Brexit. Și pentru că dorim ca companiile să fie pregătite, este foarte important să ne asigurăm că între timp chiar dacă nu știm care, va, care vor fi uh, relațiile viitoare între UE și UK, e bine, companiile să se pregătească pentru cel mai rău scenariu posibil. De asemenea, companiile au o conștiință a care ar putea să fie impactul Brexitului de-a lungul lanțului de aprovizionare. Și cred că aceasta este partea cea mai uh, interesantă pentru SMS, eh, uh, IMM-uri. Pentru că o parte a misiunii noastre este să ne asigurăm că companiile sunt pregătite pentru ceea ce urmează, subliniind care sunt diversele zone unde Brexitul, Brexitul ar putea să aibă un impact semnificativ. Mulțumesc foarte mult, domnule Sanchez. Uh, urmează domnul Jean-Jacques Tortora, uh, directorul al ESPI din iunie 2016. Înainte de aceasta a fost secretar general al uh, este Eurospace, care este asociația comercială a acestora și înainte a avut un birou uh, în America de Nord care se ocupa de același domeniu. De asemenea, a fost reprezentant uh, al Franței la Washington DC, la ambasada acestea. Aveți cuvântul. It's always a great honor for me to... Mulțumesc foarte mult. Este o mare onoare pentru mine să particip la o ședință din Parlamentul European și să vorbesc puțin despre politica în domeniul spațiului. Să spun câteva cuvinte despre Institutul uh, European pentru Politica Spațiului. Își are sediul la Viena, este unic, singurul um, grup de experți european care se referă strict la spațiu. Să încep așadar cu o descriere generală a, specific, a trăsăturilor speciale ale Marii Britanii în uh, ceea ce privește uh, gestionarea spațiului. Marea Britanie face parte din um, Agenția Spațială Europeană, EUMETSAT și alte instituții de acest gen și va rămâne membru chiar și după Brexit. Aș vrea să subliniez și faptul că în mod tradițional, Marea Britanie se concentrează asupra aplicațiilor și oportunităților de afaceri. Una dintre consecințele acestui lucru este că are o participare limitată în programul Ariane sau în um, misiunile cu echipaj uman trimise în spațiu, pentru că acestea nu fac parte din viziunea strategică a Marii Britanii. Vreau să subliniez de asemenea și că Marea Britanie este un membru foarte sensibil la problemele care țin de securitate și apărare. A participat foarte mult la discuțiile din acest domeniu și aș putea să spun că ideea că Marea Britanie va părăsi uh, grupurile de discuții uh, pe acest subiect va avea anumite implicații. Uh, și în ultimul rând, Marea Britanie reprezintă de departe statul membru care are cea mai um, liberală abordare a domeniului spațiului, iar dacă nu sunteți convinși, am să vă arăt aici un grafic care va fi inclus într-un studiu ESPI care va fi um, publicat peste câteva săptămâni. Are de-a face cu investitorii din Europa, este vorba despre investițiile private în sectorul spațiului, mai ales în cadrul um, programului New Space. Și aici vedem că, de departe, Marea Britanie um, reprezintă sursa cea mai mare a acestor activități. O treime din totalul investițiilor de acest gen din Europa au fost inițiate în Marea Britanie. Acest lucru ne spune multe despre faptul că Marea Britanie are un statut special în rândul țărilor europene și voi reveni la acest lucru, dar mai întâi să trec în revistă potențialele consecințe ale părăsirii Uniunii Europene de către Marea Britanie. Este vorba despre consecințele pe care acest lucru le va avea asupra diverselor programe europene. Să încep cu Copernicus. Marea Britanie, vă amintesc, va continua să fie membru al Agenției Spațiale Europene, al EUMESAT, ECMWF, Mercator, pentru observații maritime, etc. Astfel, Marea Britanie va avea acces la o gamă largă de date. De asemenea, Copernicus este bazat pe o politică liberă privind datele, astfel că marea majoritate a datelor vor fi disponibile și Marii Britanii. Uh, există anumite date care vor avea acces restricționat numai pentru, cei, uh, uh, pentru statele membre. Este posibil să existe și o problemă cu accesul de bandă largă la aceste date, dar, per total, cel mai important lucru este că industria din Marea Britanie va avea posibilitatea de a participa în continuare la programul Copernicus și pe viitor. Contractele vor fi emise direct de Uniunea Europeană eh, prin comisie și în toate procesele se vor folosi regulile de achiziții publice europene și aici vă amintesc în special eh, de ceea ce se întâmplă la nivelul Agenției Spațiale Europene dar Copernicus este un program bazat pe colaborare, pe contribuții și vreau să vă amintesc că este în interesul tuturor ca acesta să continue și să existe în continuare o bază cât mai largă de participare. Cu cât baza de participare este mai largă, cu atât uh, mai uh, calitativ este programul. Așadar, mă aștept să existe anumite acorduri pentru a se asigura uh, o participare armonioasă, corectă a Marii Britanii pe viitor. Dar este doar o presupunere a mea în acest moment. Să vorbim acum despre siguranța și securitatea în domeniul spațial. Aici este vorba în principal despre posibilitatea Marii Britanii de a participa la SST sau SSA, cele două programe care au de-a face cu siguranța spațiului. Uh, Evident că vor exista niște acorduri cu privire la accesul la date, dar în prezent pot să vă spun că există anumite probleme limitate. Uh, în primul rând pentru că acest program uh, este în lucru ceea ce înseamnă că se vor putea face schimbări pe viitor, pe termen lung sau mediu. În al doilea rând, nu există uh, investiții naționale mari ale Marii Britanii. Spre diferență de Franța, de exemplu, uh, nu, uh, Marea Britanie nu participă cu active naționale în acest program, deci problemele sunt limitate. Există deja uh, operatori comerciali importanți uh, cu care s-au început discuțiile, de exemplu Imersat care este în Marea Britanie. Există deja un schimb de date între operatorii comerciali care uh, vizează, de exemplu, evitarea coliziunilor, iar această rețea de comunicare nu va fi afectată de Brexit. Și, uh, în ultimul rând, în acest domeniu există și servicii care sunt disponibile din Statele Unite ale Americii, din partea uh, Ministerului Apărării. Dar avem încredere oricum că aceste servicii vor fi puse în continuare la dispoziție uh, comercial pe termen lung. Așadar, um, avem puține motive să fim îngrijorați. Să vorbim acum despre comunicarea um, prin satelit guvernamental GovSatcom. Este vorba despre unul din cele mai noi programe propuse de Uniunea Europeană și acest uh, domeniu al comunicațiilor prin satelit ai guvernului reprezintă unicul domeniu în care Marea Britanie a implementat până acum uh, o politică în domeniul spațiului național puternică. De-a lungul anilor s-a folosit, de exemplu, uh, seria Skynet și în prezent se discută chiar uh, despre Skynet 5 și Skynet 6. În ceea ce privește acest gen de comunicații în general, Marea Britanie este implicată și în uh, Um, domeniul um, comunicațiilor prin satelit pentru geolocalizare. Este un program privat și comercial, deci nu are de ce să se încheie odată cu Brexitul. Deci, practic, nu reprezintă nici acest domeniu un domeniu problemă. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este Galileo. Aș vrea să vă amintesc că uh, Marea Britanie la început se opunea foarte mult acestui program și când uh, s-a hotărât ca el să se pună în aplicare, Marea Britanie a insistat și a reușit să opună o poziție foarte puternică din partea industriei naționale în ceea ce privește serviciul uh, de securitate. Acesta este programul care creează cele mai multe probleme în prezent pentru că este posibil um, să, să fie afectat cel mai mult. Cea mai importantă concluzie pe care cred că ar trebui să o tragem aici este că dacă avem nevoie de ceva care să demonstreze um, relevanța investițiilor în Galileo, atunci aceste discuții ne pun la dispoziție toate argumentele necesare și ne arată faptul că programul Galileo are o mare valoare este clar că toate uh, semnalele civile, inclusiv EGNOS, vor fi accesibile și Marii Britanii și de acum înainte. Nu există niciun motiv să nu mai fie accesibile, dar accesul la PRS, programul de securitate, uh, nu se știe dacă va rămâne, trebuie să se hotărască acest lucru și urmează să uh, și se, este înțeles că miza este participarea industrială a Marii Britanii pe viitor. Există două niveluri de reflexie aici. 1. Accesul la semnal și această întrebare este simplă. Iar partea a doua, planul al doilea, este mai dificil, vizează implicarea industriei naționale britanice în um, partea de siguranță. Ar trebui să îi se acorde acces sau nu? Aceasta este o întrebare mai dificilă care trebuie să fie rezolvată. Acestea fiind spuse, vreau să vorbesc acum la nivel general despre problema spațiului în contextul Brexit. În primul rând vreau să vă amintesc despre toate implicațiile pe care le vor avea, um, le va avea Brexitul asupra acestui sector. Până la urmă este vorba despre mai mult decât despre pur și simplu economie, decât doar despre economie. Uh, să nu uităm pe de altă parte că Marea Britanie uh, nu are nicio companie foarte importantă în domeniul spațial, deși are, dispune de 17% din activitățile industriale din Galileo. În plus, uh, industria spațială din Marea Britanie um, lucrează foarte mult cu exportul, deci se supune unui risc mare prin Brexit. Agenția Spațială Europeană nu va fi afectată, nici programele, dar întrebarea este dacă uh, acest lucru va fi suficient pentru ca industria națională spațială din uh, Marea Britanie va fi suficient de importantă astfel, pentru că dacă ea nu are o masă critică, uh, practic va dispărea. pentru, masă, pentru producția de masă este nevoie de programele precum Galileo și Copernicus. Numai acestea cer o producție de masă și numai acest lucru poate să ducă la o masă critică a industriei spațiale. De asemenea, este posibil să existe probleme cu um, lanțurile de aprovizionare și accesul la cadrele formate în, domeniul, în acest domeniu. Iar ultimul punct vizează faptul că problemele de apărare și securitate ar trebui să fie abordate într-o manieră consecventă. Trebuie să vedem uh, contextul mai amplu. Marea Britanie, după cum spuneam, a avut o influență decisivă asupra politicii europene în acest domeniu. Și aș putea să spun că cel mai probabil uh, acest subiect al spațiului ar putea să fie un precursor al unei metode viitoare de colaborare în domeniul um, securității și apărării între Uniunea Europeană și Marea Britanie pe viitor. Mulțumim foarte mult, uh, domnule Tortora. Acum uh, voi da cuvântul în sală pentru întrebări. Doamna Femprem, de la SND, dorește să adreseze o primă întrebare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am cerut uh, cuvântul în numele uh, colegii Tereza Griffin pentru a citi întrebările dumneiei și o scurtă declarație, deoarece participă la o conferință și nu poate să fie prezentă. Deci, vorbesc acum în numele Terezei Griffin. Brexit nu a avut loc încă, dar deja se simte impactul acestuia și Conform raportului IPPR Nord, regiunea de nord va fi afectată de două ori mai mult decât regiunea de sud. Conform evaluărilor publice, nordul va pierde 2,5% din PIB dacă alege o eh, zonă europeană economică și 12% dacă nu există un acord. Așadar, dacă este afectată industria, uh, vor fi afectate și uh, foarte mult și um, uh, impozitele. 45 de milioane este valoarea uh, comerțului uh, britanic cu Uniunea Europeană și 3 uh, milioane de locuri de muncă vor fi afectate. Există deja companii care își mută sediul din cauza Brexitului. Am văzut, de exemplu, că Land Rover a anunțat că din cauza nesiguranței care există s-a redus producția. Iar dacă se face un Brexit fără acord, este posibil ca toată producția să se mute în Slovacia, e posibil să se piardă 40.000 de locuri de muncă și un total de 250.000 de locuri de muncă în întregul lanț de producție. Marea Britanie participă în diverse programe foarte importante și dacă pleacă, va influența mult mai puțin programele spațiale, va avea mai puțin acces la sateliți, la tehnologie spațială și la cercetările independente, astfel că s-ar putea ca scăderea industriei să fie de 8,1%. Airbus a spus că va transfera contractul pentru sateliți și sistemele de la sol din Marea Britanie în alte state membre. Deci un Brexit fără acord ar însemna ca Airbus să își um, regândească uh, investițiile în Marea Britanie. Uh, această companie are 14.000 de uh, angajați în uh, Marea Britanie și uh, 25 de sedii. Jumătate din oameni lucrează în țara garilor. Așadar, doamnă președinte, întrebarea mea, domnule președinte, întrebarea mea este cum poate doamna Teresa Griffin să explice acest lucru uh, celor din regiunea ei pe care îi reprezintă aici. Mulțumim foarte mult, doamnă Van Brent. Vă propun să ascultăm mai multe întrebări și după aceea veți avea posibilitatea să răspundeți. Urmează domnul Danica. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun că sunt absolut de acord cu ceea ce au spus invitații noștri de astăzi. N-am o întrebare pentru dumneavoastră, ce mai degrabă una pentru guvernul britanic. Guvernul britanic știe care va fi rezultatul acestei aventuri? Guvernul britanic a primit aceste cifre? Eu sunt raportor pentru um, Orizont Europa și am fost abordat de universități și instituții de cercetare din Marea Britanie și toată lumea mă întreabă ce se va întâmpla din punct de vedere al cooperării. Care va fi poziția Marii Britanii în acest program Horizon Europe? Și răspunsul meu a fost Marea Britanie este un stat membru. Dacă dorește să iasă, trebuie să întocmească bine actele de divorț. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu domnul Barnier și a, am ascultat cu atenție ceea ce mi-a spus. A spus practic exact ce ați spus dumneavoastră prin cifrele și datele clare pe care le-ați dat, pentru că ați venit cu date clare, nu cu scenarii utopice și cu niște situații uh, posibile uh, și literatură științifico-fantastică. Deci, întrebarea mea este simplă. Ați spus că industria britanică va fi afectată populația va fi afectată, comerțul britanic va fi afectat. Marea Britanie cunoaște această situație? Guvernul, oficialii știu de acest lucru? Populația cunoaște acest lucru? Pentru că noi suntem la Bruxelles. Această ședință este transmisă pe internet, dar nu se știe cât de mulți britanici se uită la această transmisiune. Oare populația știe care va fi rezultatul Brexit peste șase luni? Oare populația știe ce se va întâmpla după termenul din martie? Mulțumesc! Mulțumim, domnule Nica. Și domnul Toșanovski, vă rog. Mulțumesc. Am să vorbesc în limba maternă. Bună ziua! Aș vrea să vă mulțumesc pentru această descriere foarte detaliată a diversele proiecte care există și a problemelor care pot, avea, pot apărea cu aceste programe în urma Brexitului. Cred că programul Copernicus uh, poate să fie salvat, după cum ați spus, simplu printr-un acord comercial. Am însă o întrebare cu privire la programul Galileo. Nu cred că există o problemă cu PRS, cu partea de securitate, pentru că această problemă se, rezolva, se poate rezolva prin acorduri comerciale, însă programul Galileo în sine face parte din sisteme de securitate, a fost foarte dezvoltat și cred că ar fi uh, o decizie regretabilă dacă Marea Britanie s-ar transforma brusc într-un stat terț. Marea Britanie este un stat foarte important pentru acest proiect european. Întrebarea mea este dacă considerați că există vreo metodă inteligentă și rezonabilă de a ne asigura că Marea Britanie nu ajunge să devină o țară terță, ci rămâne implicată în Galileo pentru că Galileo, așa cum este pus în aplicare în prezent, va fi, s-ar părea, un program de mare succes și consider că va fi un obstacol uh, clar, când ne vom lovi de un obstacol clar dacă nu reușim să rezolvăm această problemă pentru acest program atât de scump. Mulțumesc foarte mult și acum revin la experți uh, ca să ascultăm uh, răspunsul lor. Vă rog. Foarte scurt, din păcate, deși este un subiect așa de important, într-adevăr, domnul Nica și doamna Van Bremt au menționat că s-au făcut multe studii pentru a putea identifica pierderile pe care Regatul Unit le va suferi în urma Brexit. Asta depinde, sigur, de scenariul politicilor comerciale pe care le vom încheia cu ei, dar într-o mare măsură depinde și de uh, ce fel de politică va avea Regatul Unit în acest domeniu. Și și acolo lucrurile nu sunt deloc clare. Deci depinde și de politica comercială și de politica industrială britanică ce se va structura. Evident, ce contează în prezent Uh, sunt implicațiile pentru UE 27 în ceea ce privește politici industriale și pierderea Regatului Unit nu va, se va concretiza într-un câștig pentru UE27. Uh, deci și noi vom avea de pierdut. Există însă mai puține studii în ceea ce privește impactul negativ asupra oe 27 dar vorbim din nou de incertitudini în ceea ce privește viitorul relațiilor comerciale, viitorul policii industriale britanice. Deci ce putem face aici ca UE27 este să încercăm să fim foarte expliciți cu privire la politica pe care am vrea să o avem după Brexit și, având în vedere importanța acestor lanțuri valorici și interconectări, cred că este important să ne angajăm față de politici comerciale multilaterale cu accent pe captarea valorii din acel lanț și pe politici industriale bazate pe încercarea de a investi în construirea de capacități inovatoare astfel încât să putem capta valoarea din lanțul valoric și să răspundem mai bine oricăror tipuri de incertitudini ce apar în acest lanț. Ideea este să ne asigurăm că în UE continuăm cu politici comerciale multilaterale deschise și investim în același timp și mai agresiv în creșterea pe bază de inovație. Mulțumesc, doamna Santos! Întrebarea dacă cetățenii din Regatul Unit sunt conștienți sau nu. Comunitatea de afaceri, da, fără îndoială. Uneori, IMM-urile nu sunt perfect conștiente pentru că unii dintre ei nici măcar nu știu uh, cum, care va fi situația produselor lor în Regatul Unit. Ca parte a acțiunii noastre din Business Europe este să ne asigurăm că fiecare își monitorizează propriul lanț valoric și înțeleg că Uneori, produsele lor ajung în, pe piața din Regatul Unit, chiar dacă sunt furnizate către producători din Franța sau Germania. O observație importantă. Un acord comercial este limitat cu privire la rezultate. De regulă, un astfel de acord nu se referă la inovații sau proiecte inovatoare, deci nu vă așteptați ca asta să fie inclus într-un acord comercial. În cazul Regatului Unit trebuie să mergem dincolo de un acord comercial normal, însă, cum am explicat la început, trebuie să fie un set întreg. Nu e vorba doar de partea comercială. Dacă Regatul Unit vrea acces și continuă să aibă acces la Euro, Orizont Europa, Copernicus și alte proiecte, trebuie să ne asigurăm că avem aceleași reguli. Că Regatul Unit respectă aceleași reguli ca noi în Europa, pentru că dacă nu, nu mai vorbim de un cadru omogen în care să acționeze companiile și asta e foarte important. Vrem o colaborare strânsă cu Regatul Unit, dar depinde și de Regatul Unit și Guvernul Britanic dacă sunt hotărâți să respecte aceleași reguli și aceleași obligații ca uh, factorii europeni. Mulțumim, domnul Totor, acum. Mulțumesc pentru o întrebare. Consecințele mecanice ale Brexitului ar fi că Regatul Unit devine un terț, ceea ce nu înseamnă că nu putem rămâne prieteni. Asta am sugerat prin diversele acorduri ce ar putea avea avut în vedere pentru a asigura o continuitate a participării Regatului Unit în programul spațial european. Singur aspect critic, așa cum ați spus, ar fi PRS, pentru că acest sistem a fost creat ca fiind un element de suveranitate și când ai prieteni buni, poți să-i inviți acasă, dar întrebarea este dacă vrei să le dai și cheile casei tale sau nu. Și asta este o hotărâre politică pe care va trebui să o luăm. Mulțumesc! Wraps it up. A uh, big thank you to uh, all our speakers. Thanks for being Mulțumim tuturor vorbitorilor pentru prezență și pentru prezentările așa de interesante și mulțumim uh, deputaților pentru prezență. Good afternoon. Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Haideți să trecem la vot. Dacă îmi permiteți. Vă rog să vă introduceți cartelele de vot în aparat și haideți să facem un vot test. Am deschis votul. Nu suntem încă prea mulți în sală. Poate numărul mai crește imediat. Avem 44 de colegi, două treimi. Din numărul total al membrilor. Bun. Haideți să vedem ce facem. Înțeleg că sistemul funcționează bine. Prin urmare, da, vă rog. N-am la mine cartela de vot. Fie mă duc repede și o duc sau ridic mâna și numărați votul. Bun. Haideți să pornim bugetul general UE pentru anul financiar 2019. Raportor Jens Geier. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Adăugire la compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă. Să verificăm. Amendamentul 5. S-a închis votul. Se respinge. 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adăugire la 4 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm.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 35 pentru, împotriva abțineri se respinge, 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și acum votul final, vot cu apel nominal, punct procedural din sală, vă rog. N-am votat 33 Amendamentul 33 nu l-am votat. Se adoptă, s-a adoptat, s-a votat. Vot final cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate clară. Felicitări raportorului. Proiect de aviz privind propunerea de directivă pentru reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. Raportor, doamna Barbara Capal. Compromisul 1 pentru, împotrivă. Verificăm. Compromisul 1. S-a închis votul. Se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86-87 împreună, pentru, împotrivă, verificăm. 86-87 împreună. Și declar votul închis. se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, verificăm 89. Verificăm 89. S-a închis votul. Se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 91. S-a închis votul. Se respinge. 92 pentru, împotrivă. Verificăm încă o dată, 92. Să a închis Se respinge 94 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. 94. S-a închis votul. Se respinge. 95 pentru, împotrivă,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 Compromisul 2A pentru. Să verificăm acest compromis. Trebuie să fim absolut siguri că este în regulă. Să închizi votul. Se adoptă. Unu, doi, patru pentru, împotrivă, încă o dată, 1, 2, 4. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7 împreună, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă. Să verificăm. 128. Să închis votul. Se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 1, 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 131 pentru, împotrivă, verificăm, 131, verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. e respins, ceea ce înseamnă 133, 134 devin caduce și 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotrivă, să verificăm. 137. S-a închis votul. Se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139, 140 pentru, împotrivă. Să verificăm. Două amendamente, 139 și 140. S-a închis votul. Se respinge de data asta. Dumneavoastră sunteți pentru sau împotrivă? Împotrivă. Se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă. <laughs> Să verificăm. 145. S-a închis votul se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă. Să verificăm. E important să verificăm, fiindcă e un compromis. Compromisul 3. S-a închis votul. Se adoptă. 152 pentru. Împotriva abține se respinge. 153 pentru împotrivă. Să verificăm. Vă rog să ridicați mâna, dragi prieteni, pentru că nu mi-e deloc clar. 1, 5, 3, s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă. Verificăm. Compromisul 4. S-a închis votul. S-a închis votul, se adoptă. Avem două amendamente suplimentare, 163 și 165. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5, pentru... Nu, haideți să verificăm compromisul 5 electronic. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 108 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă 8 pentru, împotrivă. Verificăm. 8. Amendamentul 8. Verificăm electronic. S-a închis votul. Se respinge. 181 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 181. Asta verificăm. 181. S-a închis votul. Se respinge. 182 pentru. Împotriva. Abțineri. 183 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 184 pentru. Împotrivă. Să verificăm. 184. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 185 pentru, împotrivă, Abține, se respinge. 185. Verificăm 185. Se adoptă. E o idee bună să verificăm. 186 pentru, împotrivă. Să verificăm. 186. 186 verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 187 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 188 pentru, împotrivă. Să verificăm 188. S-a închis votul. Se respinge. 189 pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm la 189. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 6. Votăm electronic. Vă rog să apăsați pe buton. Compromisul 6. Închid votul. Se adoptă. Compromisul 205 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 206 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 207 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 208 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 202, 212 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotrivă, verificăm electronic. 214. 214. Votul este închis. Doamnă, dumneavoastră în ce fel votați? să respinge. pentru. Împotrivă. Abțineri să respinge. 216 pentru. Împotrivă abțineri, să respingem. 217 pentru, împotrivă, verificăm, electronic, 217. Votul este închis. Se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 219 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. 220 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. 221 și 222, două amendamente împreună, pentru, împotrivă, verificăm electronic cele două amendamente identice, 221 și 222. Votul este închis. Se adoptă. 223 o clipă. Trecem la următorul. 242, probabil este pe pagina cealaltă, un uh, amendament al colegului Paxas. 242. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 243 și 244. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Votul este închis. Se respinge. 245 pentru. Împotrivă. Verificăm la 245. Votul este închis. Să respingem. 246 și 247 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cele două amendamente, 246-247. Votul este închis. Se adoptă. 248 pentru. Împotrivă. Verificăm. 248. Votul este închis. Se respinge. 249 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 250 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 251 pentru, împotrivă, cred că trebuie să verificăm. 251, verificăm electronic. Votul este închis. Se respinge. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 253. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. 253. Este mai bine să verificăm. Și să fim absolut siguri de rezultat. Votul este închis. Cum votați, doamnă, împotrivă? 253 se respinge. 254 pentru. Împotrivă. Verificăm și la 254. un Vot electronic. Votul este închis. Se respinge. 255 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 256 pentru. Împotrivă. Verificăm. Pentru că nu ridicați mâna. Deci este dificil să-mi dau seama în ce fel doriți să votați. 256. Votul este închis. Votul este închis. Se respinge. 257 pentru, împotrivă. Vă rog frumos ridicați mâinile pentru că nu pot să-mi dau seama. 257. Vă rog, verificăm electronic. Îmi cer scuze pentru asta. 257, votul este închis. Se respinge. 258 pentru. Împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. 258. Votul este închis. Se respinge. 259 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 260 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 261 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 262. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 263. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 264. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 265. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. 265. Închid votul. Se respinge. 266 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 267 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de data aceasta. Compromisul 7. Votăm electronic. Votul este închis. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru. Împotrivă, verificăm la 17 verificăm vot electronic. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 8. Votăm. Votăm electronic cu privire la compromisul 8. Votul este închis. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, verificăm electronic. 27. Votul este închis. Douăzeci opt pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. 28. 28. Votăm. Votul este închis. Se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 9. Vot electronic. Închid votul. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 37. Treizeci și șapte, votul este închis. Doamnă, cum votați? Pentru. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Îmi cer scuze. Se adoptă, dar verificăm totuși. Vot electronic, verificăm. Deci compromisul 10, vot electronic. Este mai bine să verificăm. Votul este închis se adoptă. 41 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru. Împotrivă, verificăm. 42, verificare electronică. Votul este închis. Se respinge. 43 pentru. Împotrivă. Verificăm. <laughs> 43. Verificăm electronic. Închid votul. Se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm la 45 vot electronic. 45 votul este închis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 Votul este închis. Se respinge. 51 pentru. Nu, se scuză președintele, votăm cu privire la amendamentul 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. La 53. Votul este închis. Se respinge 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot electronic cu privire la compromisul 11. Votul este închis. Se adoptă. Același lucru e valabil pentru compromisul 12, vot electronic. Votul este închis. Se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, nu, Verificăm. Verificăm la 62. Vot electronic. Votul este închis. Se respinge. 63. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Și la 63. 63. Vot electronic. Votul este închis. Se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. La 65. Votul este închis. Se adoptă. 67. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic, de asemenea. 67. Votul este închis. Se respinge. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și de această dată. Deci, verificare electronică la 69. Votul este închis se adoptă. 68 pentru, împotrivă, verificăm, din păcate trebuie să verificăm din nou o, uh, electronic. 68, votul este închis, Să respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 71 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă. Verificăm electronic la 73. 73, verificare electronică. Votul este închis. Se adoptă. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 75 pentru. Împotrivă. Verificăm, vă rog, verificăm din nou la 75, verificare electronică. Votul este închis. Se adoptă. 77 a fost retras. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, verificăm și la 76. Votul este închis. Șaptezeci opt. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Verificăm. 79 vot electronic. Votul este închis. Se adoptă. Și acum votul final, vot prin apel nominal. Votul este deschis și votul este închis. Se adoptă. Felicitări raportorului nostru. Dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult. Acesta a fost uh, finalul votului nostru. Am respectat timpul întru totul. Este patru jumate. Trecem așadar la următorul punct de pe ordinea de zi. Dragi prieteni, Facem o scurtă pauză de 3 minute. Dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți uh, foarte repede. Îmi cer scuze că trebuie să vă grăbesc, dar dorim să începem imediat. Așadar, vă rog, aveți 3 minute să părăsiți sala. Facem o pauză scurtă. Uh, hello. Mr. Peterson Mr. Peterson. is, is not, He's not uh, here today. Mr. Peterson. Okay. Okay. Uh, dear friends, let us start immediately. Point number seven. Haideți să începem cu punctul 7 de pe ordinea de zi. Punerea în aplicare și funcționarea uh, numelui de domeniu .eu. Raportorul nostru este Frederic Federley, dar va fi înlocuit de colegul Peterson. După cum știți, numele de domeniu de prim, prim nivel .eu a fost uh, creat printr-un regulament în 2002 și funcționează deja însă cadrul legal al acestuia este învechit și trebuie să fie revizuit pentru ca să acest uh, nume de domeniu să fie pregătit pentru viitor și să fie suficient de flexibil. Iar propunerea comisiei are ca scop abrogarea legislației existente. Aș vrea să rog pe colegul Peterson să ia cuvântul acum și să pornească discuția. Mulțumesc, domnule președinte, și în primul rând aș vrea să vă cer scuze în numele domnului Federli, care nu poate fi prezent în ședința astăzi. Noua propunere cu privire la numele de, de domeniu de prim nivel.eu vizează abrogarea legislației existente și uh, domeniul.eu funcționează în continuare, dar cadrul legislativ trebuie să fie adaptat la mediul online și piața online care evoluează foarte mult. Dată fiind strategia pe care o avem, această inițiativă dorește să se asigure că acest nume de domeniu care a funcționat destul de bine va funcționa la fel și pe viitor pentru a ne asigura că beneficiile acestuia sunt resimțite de cât mai mulți cetățeni din Uniunea Europeană. Raportorul se bucură de această propunere și este de acord că ar trebui să se țină pasul cu evoluția rapidă a pieței, mai ales pentru că va fi nevoie uh, de un mediu regulator flexibil în acest sens. Acest nume de domeniu este foarte important pentru identitatea online a Uniunii Europene. El este o șansă pentru instituții, companii și cetățeni de a uh, avea acces la un uh, nume de domeniu european, pentru că astfel se vor arăta că fac parte din comunitatea europeană și au același set de valori și de reguli. Conform regulamentului, uh, se introduc uh, regulile de obținere a acestui uh, domeniu, regulile de eligibilitate și regulile pentru revocarea numelui de domeniu. Limba, dreptul aplicabil, jurisdicția, procedurile, și procedurile de acreditare sunt și ele vizate de această propunere. În ceea ce privește înregistrarea, se vorbește despre uh, foarte multe elemente. De asemenea, există o listă de proceduri cu privire la funcționare care vor fi incluse în contractul cu societatea care registrează domeniul. Iată câteva dintre ele în primul rând, trebuie să se promoveze valorile europene, cum ar fi multilingvismul, respectul vieții private și securității, uh, protecția consumatorului și protejarea dreptului, uh, drepturilor omului. Și ar trebui să existe și niște garanții suplimentare, sugerează raportorul în ceea ce privește drepturile omului. Domnul raportor uh, consideră că ar trebui ca protecția numelui ă, de domeniu să se facă prin acte delegate. De asemenea, domnul raportor subliniază un lucru care mai trebuie discutat și anume dacă desemnarea acestui registru se poate ă, face numai către organizații non-profit sau și către organizații cu scop lucrativ. Din punctul de vedere al raportorului, dacă organizăm un cadru ă, de reglementare bun și dacă Parlamentul European um, se implică corect, totul va fi bine. În final, raportorul mulțumește foarte mult și comisiei pentru că a fost flexibilă, a răspuns la întrebări și așteaptă cu interes să coopereze în continuare în cadrul comisiei și cu ceilalți uh, raportori din umbră. Aștept cu interes contribuțiile colegilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim, stimat coleg, pentru aceste remarci introductive. În numele PPE, Hockmark. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc raportorului și colegului dumnealui care a prezentat raportul. Consider că este o problemă pe care ar trebui să reușim să avansăm destul de rapid pentru a fi pragmatici și pentru a reuși să îmbunătățim acest nume de domeniu european care funcționează deja bine. Scopul este ca piața digitală unică să fie mai bună, uh, să se îmbunătățească, să se consolideze identitatea online a Uniunii Europene și să se faciliteze comerțul transfrontalier, pentru că piața digitală este foarte importantă în acest sens. Și pentru a se atinge aceste obiective, mai trebuie îmbunătățită situația din două puncte de vedere. În primul rând, um, cadrul trebuie să fie simplu pentru ca domeniul să fie utilizat cât mai frecvent și trebuie să fie sigur pentru ca să fim apărați de cei care încearcă să spargă numele de domeniu sau uh, să folosească tot felul de tehnici legale. Deci trebuie să fie simplu și sigur și, într-o anumită măsură, aceste două principii se contrazic pentru că dacă vrei ca ceva să fie sigur, uh, de multe ori îl faci mai complex, dar eu cred că nu așa ar trebui să fie. Și cred că dacă subliniem importanța securității și siguranței, uh, ne va fi ușor să îl promovăm în rândul celor care au dreptul să îl folosească. Evident, acest lucru este menționat în propunerea comisiei. Este vorba despre cetățenii Europei, societăți din Europa, dar și societățile care lucrează pe piața europeană și toți cei care își doresc ca uh, domeniul .eu să fie un domeniu important la nivel mondial. Cred că propunerea comisiei în sine este bună. Raportorul a înaintat și el anumite propuneri care merită discutate și sprijinite și aștept cu interes o discuție cu privire la evoluția către un uh, nume de domeniu și sigur și simplu. Și cred că acest lucru se poate face foarte bine colaborând. Mulțumesc foarte, bun, uh, foarte mult. Dorește cineva de la SND să ia cuvântul? Mulțumesc. În numele lui Ceava Molnar aș vrea să spun uh, ce are dumnealui de spus. Conform rapoartelor la interval regulate care există, funcționarea acestui număr um, acestui nume de domeniu a fost un succes de când s-a introdus în 2005. S-ar părea că acest domeniu și obiectivele din spatele lui sunt în continuare relevante. În același timp, el se lovește de noi provocări și trebuie să găsească soluții la ele. Așadar, apreciem uh, um, abordarea raportorului și ne bucurăm de propunerea comisiei. Aceasta este justificată și binevenită. Sunt de acord și cu abordarea generală a propunerii. Iau notă de faptul că inițiativa comisiei respectă um, consultarea publică care a avut loc între mai și august 2017 sprijin propunerea raportorului de a modifica regulamentul cu elemente care să sublinieze promovarea identității online a Uniunii Europene în general și mai ales a pieței unice digitale. Ideea de a se impune un contract între comisie și uh, registru care să conțină niște principii uh, cu privire la domeniul, uh, la numele de domeniu este de asemenea acceptabilă. Mai există un lucru care trebuie însă discutat cu raportorul. Raportorul din umbră a fost um, uh, abordat de EUIPO, uh, care se ocupă de drepturile de proprietate intelectuală și aceasta dorește să primească mandatul de a se ocupa de cei care doresc să își rezerve acest domeniu. Astfel s-ar promova numele de domeniu .eu și s-ar uh, evita, de exemplu, abuzul de acest nume de domeniu, nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală și mărților înregistrate, etc. De asemenea, EUIPO ar putea să ajute Comisia la supravegherea funcționării uh, registrului. Există consultări uh, cu membrii SND și vă vom pune la dispoziție rezultatele acestei consultări cât mai rapid. Aștept cu interes cooperarea cu dumneavoastră. Aceasta a fost declarația domnului Ceaba Molnar. Mulțumim foarte mult! a fost o declarație de la Ceaba Molnar, într-adevăr, raportorul din umbră. Și a fost citită de coordonatorul SND. Să vedem cine este din partea conservatorilor și reformiștilor. Domnul coleg Bashir. Mulțumesc, domnul coleg Bașir nu este prezent, dar își cere scuze și mi-a cerut să transmit mesajul dumnealui. În calitate de raportor din umbră, este în mare de acord cu această propunere. Numărul, numele de domeniu a ajutat consolidarea comerțului electronic Colegul meu dorește să mulțumesc raportorului pentru această propunere bună și este de acord cu majoritatea sugestiilor dumnealui, deși suntem de acord că nu toată lumea ar trebui să aibă auton- automat dreptul să ceară acest nume de domeniu. Există anumite semne de întrebare cu privire la politizarea acestui subiect dacă vorbim de includerea valorilor Uniunii Europene. Se știe că autorită, um, companiile mari din Marea Britanie nu vor mai avea acces pe viitor la acest nume de domeniu și raportorul consideră că va găsi o soluție uh, care să nu pună în pericol funcționarea acestor companii. Colegul meu așteaptă cu interes discuțiile cu privire la interoperabilitate. Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Nimeni, așa că am să-l rog pe domnul Grünger de la DigiConnect, din partea comisiei, să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt Olivier Vranger din partea Europiniei, Comisiei Europene. În primul rând vreau să mulțumesc domnul Federlei, raportorului, pentru raportul pozitiv și pentru cooperarea bună. După cum s-a spus, uh, numele de domeniu .eu a fost lansat acum deja 12 ani pentru a promova piața unică pe internet. Scopul lui este să promoveze valorile europene și să uh, creeze un nume de domeniu stabil și sigur. A avut succes din moment ce în prezent avem uh, aproximat aproximativ 3,8 milioane de înregistrări cu acest nume de domeniu. Propunerea noastră este de modernizare a cadrului prin, a se, prin introducerea unui regulament mai simplu și mai flexibil. Se dorește să existe o flexibilitate necesară pentru punct .eu ca să se adapteze la um, industria din care face parte. Noua propunere de asemenea îmbunătățește um, guvernanța acestui nume de domeniu, stabilind un consiliu care va fi compus din reprezentanți din sectorul uh, privat, comunitatea tehnică și mediul universitar. Scopul este ca această comunitate, acest consiliu, să poată să își spună părerea cu privire la funcționarea și gestiunea acestui nume de uh, domeniu. Și nu în ultimul rând, vreau să subliniez că noua propunere acordă posibilitatea de a um, cere acest nume de domeniu și cetățenilor europeni care locuiesc în țări terțe. Deci, folosindu-se de identitatea europeană, ei vor putea să se conecteze oriunde s-ar afla în lume. Obiectivul nostru final este ca din ce în ce mai mulți cetățeni și um, companii să folosească acest nume de domeniu pentru a promova piața unică și pentru a sprijini identitatea um, europeană online și multilingvismul, protecția datelor personale, siguranța, care sunt valori europene. Mulțumim foarte mult! Aș vrea să rog colegul să ia cuvântul pentru a trage câteva concluzii la sfârșitul discuției. Îl locuiți pe raportor, deci trebuie să trageți niște concluzii. Îmi este ușor în acest context, din moment ce au existat foarte multe observații constructive, deci sunt sigur că raportorul ar fi uh, mulțumit de ceea ce a auzit astăzi și așteaptă cu interes discuțiile cu raportori din umbră din câte am înțeles, dorește să se ajungă la o concluzie finală pe acest dosar până la sfârșitul anului, ceea ce chiar pare fezabil, dat fiind tot ce am auzit în sală până acum. Mulțumesc foarte mult așadar, domnule președinte, și așteptăm cu interes cooperarea pe viitor. Mulțumesc, domnule Peterson. Acum hai să trecem la niște uh, comunicări foarte importante. 26 septembrie 2018 la ora 18 este termenul uh, pentru amendamente, deci miercuri, iar votul în ITRE va fi pe 1 noiembrie, iar în plenară probabil în ianuarie 2019. Mulțumesc foarte mult! Haideți să trecem la punctul 8, uh, promovarea transparenței pentru uh, utilizatorii care folosesc servicii de intermediere online. Avem un uh, aviz pentru IMCO și aș vrea să îl rog pe autorul proiectului de aviz, doamna Zaborska, să ia cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi, baza acestui proiect de regulament cu privire la sprijinirea transparenței în, pentru furnizorii prin servicii de intermediere online este formată din două probleme. În primul rând, diversele metode de interacțiune în viața cotidiană dintre utilizatorii acestor servicii și furnizorii serviciilor, sau mai degrabă între utilizatorii utilizatorii care au um, site-uri pe internet și motoarele de căutare. Acestea, viza, acestea sunt vizate de articolele 3.8 din proiectul de regulament. Aici este vorba despre uh, condițiile uh, de lucru, rezilierea contractelor, regulile privind afișarea rezultatelor tratamentul incorrect și uh, diverse alte condiții. Mai există și un alt grup de subiecte legat de rezolvarea situațiilor de conflict. Acestea sunt vizate de articolele 9-12. Există diverse platforme pentru rezolvarea plângerilor. S-au creat și condițiile necesare pentru folosirea mediatorilor. Uh, și există și posibilitatea de a se uh, lansa procese uh, comune. Pot să vorbesc și despre articolele 5 și 6 care vorbesc despre un tratament discriminatoriu, deoarece și acestea sunt vizate aici. Documentul prezentat de comisie este de calitate, este echilibrat, multă lume îl critică, dar uh, criticile sunt foarte diferite ceea ce înseamnă că este un document echilibrat. Eu văd că abordarea este ambițioasă, propunerea comisiei um, este uh, un pic um, timidă și pe de altă parte, poate să pară prea energică atunci când este vorba despre actuala funcționare a ecosistemului online. Acum uh, știu și care este proiectul de raport uh, al um, raportoarei de la IMCO și uh, știu că, practic, este de acord cu ceea ce am scris și eu în proiectul de raport. Am două propuneri ambițioase. În primul rând, aș vrea ca noul regulament uh, să stabilească obligație pentru platforme și motoarele de căutare să acorde acces la, acces la date um, utilizatorilor și aici mă refer la datele care provin din uh, tranzacțiile reciproce cu acești utilizatori, pentru că altfel uh, am permite motoarelor de căutare să privatizeze aceste date care nu ar trebui să le revină exclusiv. Uh, în al doilea rând, cred că ar trebui să interzicem o practică folosită de anumite servicii de mediere de a limita dreptul uh, utilizatorilor comerciali de a își pune la dispoziție serviciile și produsele pe alte platforme la prețuri mai bune, mai avantajoase, pentru că, practic, uh, acest lucru limitează libertatea um, comercială a acestora. Și în final aș vrea să vorbesc și despre partea care ține de consolidarea competenței uh, IMCO. În ceea ce privește rankingul, cred că comisia merge prea departe și cred că problema transparenței în acest domeniu ar trebui să uh, vizeze doar parametrii în sine și nu motivul pentru care s-au ales anumiți parametri, pentru că uneori nu există un um, uh, motiv rațional pentru comportamentul unui consumator, iar acești parametri sunt descriptivi și nu prescriptivi. Dacă este vorba despre tratament uh, discriminatoriu, atunci când este vorba despre tratament discriminatoriu, uh, aici să știți că am decis să includ și serviciile de căutare. Astăzi am vorbit despre acest lucru cu reprezentanții comisiei care ne-au spus că cel mai mare motor de căutare a fost deja vizat de o decizie care interzice acest gen de comportament discriminatoriu și dacă includem această obligație de informare cu privire la tratamentul discriminatoriu în, la căutările organice, s-ar putea să se considere că noi tolerăm acest gen de comportament. Uh, am să mă gândesc la acest lucru pe viitor. Momentan nu pot să vă spun dacă sunt de acord cu comisia sau nu. Mulțumesc foarte mult și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! I would like to ask... Domnul Zorinio, care înlocuiește pe doamna Kylie, din partea socialiștilor și democraților. Vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Corega Eva Caile își cere scuză că nu poate fi prezentă pe durata discuției, dar reprezintă Parlamentul European într-o conferință în Statele Unite și vreau să mulțumesc Comisiei pentru propunerea inițială și raportoarei pentru munca sa pe dosar. Este un document legislativ foarte important care stabilește tonul pentru următoarele legislaturi și de aceea e important ca ITRE, comisia noastră, să se axeze pe elemente care să asigură protecția întreprinderilor mici și mijlocii, fără să uh, blocheze inovațiile. Este important să existe termeni și condiții transparente, să permită planificarea cu certitudinea următorilor pași și în același timp Vrem să protejăm companiile de întreruperea, întreruperea arbitrară de furnizarea de servicii intermediare, însă trebuie să ne asigurăm că există flexibilitatea de a interveni pe conținut ilegal, terorist sau riscuri de siguranță sau securitate. Este important să există condiții de înțeles de către companii cu un text care să ia în vedere și viitorul din perspectiva tehnologiilor de voce și mesaje electronice. Și bunuri și servicii care să fie uh, compatibile cu serviciile intermediare, transparente și să notifice consumatorii. În încheiere, colega mea m-a rugat să vă spun că ar vrea să vadă o abordare constructivă a modului în care procedurile de mediere judiciare sunt abordate profesional și asta pentru găsirea unei soluții. Miercuri este termenul limită pentru amendamente, așa că este deschisă să colaboreze cu toată lumea pentru a rezolva aceste provocări. Și numere domnului Kelly, mulțumim raportoarei și așteptăm reuniunea cu amendamentele de compromis pentru a face o treabă bună pentru Comisie și pentru o soluție la nivel UE. Mulțumesc, domnule coleg, pentru observațiile în numele raportorului din umbră <clears throat> pe serviciile de intermediere online, doamna Vierinca acum, care înlocuiește pe doamna Reina. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Platformele online, cum ar fi motoarele de căutare, media socială, comerțul electronic și o varietate de aplicații, uh, sunt o provocare pentru modele tradiționale comerciale și apar noi posibilități de neconceput înainte. Joacă un rol esențial în deschiderea de noi oportunități pentru investitori și eh, iau în considerare nevoile în evoluție ale clienților, împreună cu diversele acțiuni din strategia pentru o piață unică. Această propunere este un pas de mult așteptat din partea Comisiei către un cadru juridic clar pentru companii care vor să acționeze prin platforme în piața digitală unică europeană. Salat proiectul de aviz al Comisiei care subliniază cum obiectivul nostru va fi să permitem factorilor noștri să participe și să concureze în mod echitabil și transparent, fără să blocheze inovațiile. Acest regulament are o abordare multisectorială orizontală, deci trebuie să avem în vedere că jucătorii mici și mari sunt prezenți de ambele părți ale relațiilor B2B. Există efecte neprevăzute care trebuie evitate, povere administrative și denaturarea costurilor și concurenței între vechi și noi jucători de pe piață. Sunt de acord cu raportoarea că e nevoie de un cadru omogen pentru care trebuie să avem și, și o poziție mai ambițioasă. Platformele online și motoarele de căutare trebuie să respecte aceleași reguli când acționează de facto în același fel. În al doilea rând, furnizorii de servicii de motoare de căutare online trebuie să fie transparenți cu privire la tratamentul diferențial obținut cu parametrii de ierarhizare care privilegiază anumite bunuri și servicii, chiar când asta se întâmplă indirect pe alte website-uri decât uh, cele pe care le controlează furnizorul. O abordare mai echilibrată a medierii trebuie prevăzută astfel încât platformele și utilizatorii comerciali să se implice cu bună credință și bunul câștigurile să fie împărțite echitabil între toți cei care participă. Companiile trebuie să aibă dreptul de a accesa uh, datele generate în tranzacții reciproce, ce pentru a-și upgrada sistemele și pentru a oferi clienților un sistem optim. Trebuie de asemenea să avem în vedere considerente cum ar fi parametrii de ierarhizare, trebuie să încercăm să ajungem la un bun echilibru între consolidarea transparenței și echității, fără însă să uh, punem uh, în pericol concurența. De exemplu, nu trebuie să fie obligatorie dezvoltarea sec- sectoarelor comerciale sau strategiilor care stau la baza existenței companiilor. În ceea ce privește sistemul de uh, gestionarea reclamațiilor, trebuie să înțelegem că asta variază în funcție de dimensiunea companiei și nu de poziția sa în piață și trebuie să existe un mod adecvat pentru investitori și consumatori să facă alegeri uh, întemeiate în funcție de comportamentul platformei. Doamna Melinar va depune amendamente și va și așteaptă să aibă o colaborare foarte bună cu raportorii. Mulțumim! Mulțumim, doamna, pentru observații. Domnul Agarwal, reprezentant al Comisiei Europene, DigiConnect, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportoare. Acesta este un dosar comun pregătit de DigiGrow și DigiConnect într-o strânsă colaborare. Am ascultat discuțiile și vreau să-i felicit pe membrii pentru înțelegerea detaliată a unui subiect așa de complex pe care am încercat să-l abordăm aici. Mă bucur să văd că ați înțeles așa de bine spiritul și esența dorinței noastre după cum se vede și în proiectul de aviz al doamnei Zaborska. Foarte scurt să vă explic logica de intervenție din propunerea comisiei a pornit de la ideea că trebuie să uh, facem acum importanți pași înainte pentru a răspunde elementelor uh, care sunt o dovadă clară de comportament abuziv, netransparent, Uh, pornind de la regulile de bază pentru echitate și transparență din propunerea comisiei. În același timp, și asta este important pentru comisia dumneavoastră, accesul la uh, dispoziții privind căile de atac sau compensare prin mediere, dreptul la uh, procese colective prin asociații comerciale, ar ajuta IMM-urile europene de mici dimensiuni care uh, depinde de platformele online și în caz că ceva nu funcționează cum trebuie, n-au cui să se adreseze deocamdată. Al treilea punct pe care voiam să-l subliniez pentru că despre asta este vorba în discuție, sunt, conțin o serie de elemente. N-am avut suficiente dovezi pentru a ajunge la concluzia că e nevoie de interdicții sau intervenții de reglementare mai stricte în momentul de față. Și aici avem chestiuni cum ar fi accesul la date și clauzele MFN privind paritatea prețurilor. Avem măsuri de transparență pe care le-am propus ca prim pas și împreună cu observatorul uh, UE pentru platforme online, care se va reuni pentru prima dată în această săptămână, vom continua să monitorizăm situația pentru a ajunge la o concluzie să vedem dacă mai târziu vor fi nevoie măsuri suplimentare, de măsuri suplimentare. Și câteva cuvinte despre amendamentele cheie propuse de doamna Zaborska. După cum doamna raportor ne-a spus, și noi ne-am gândit la pregătirea propunerii la unele dintre modificările, cum ar fi extinderea articolului 6 și 7 pentru mutarele de cătoare online, dar am conchis că ambele idei ar însemna să mergem prea departe pe baza dovezilor pe care avem și având în vedere natura amplă a acestui instrument. Conform studiului nostru de impact, există cam 7.000 de mici platforme în Uniunea Europeană. În ceea ce privește MFN, propunerea MFN, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că acum suntem în faza de monitorizare la nivel european, împreună cu autoritățile pentru concurență, pentru a vedea uh, care sunt efectele interdicțiilor introduse de anumite țări. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziții pentru informații și schimburi de opinii pe măsură ce discuțiile pe dosar evoluează. Mulțumim foarte mult pentru observații, doamna Zaborska, în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegii Zorina și tuturor colegilor care au intervenit în calitate de raportor din umbră și fără îndoială mulțumesc și comisiei. Am auzit intervenții care ne-au arătat că probabil nu vor exista puncte de vedere prea divergente și prea multe probleme în ceea ce privește poziția finală a Comisiei ITRE și aștept cu plăcere amendamentele pentru a putea coopera pe text. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Vă reamintesc tuturor termenul limită pentru amendamente 8 octombrie 2018. Nu, se corectează domnul președinte 26 septembrie, miercuri, la, la prânz, la orele 12. Deci miercuri la prânz, peste două zile. Mai puțin chiar de două zile. 21 noiembrie anul acesta, vot în ITRE, Comisia responsabilă pe fond IMCO, 6 decembrie 2018. Mulțumesc. Următorul punct, punctul 9, tehnologia blockchain, o politică comercială orientată spre viitor. Raport de, din proprie inițiativă al comisiei noastre, pe baza articolului 44 asociat cu libe, deci e o poziție responsabilă și aspectul legat de o politică comercială orientată spre viitor. Mm, sunt niște aspecte foarte relevante pentru noi. Am avut o întrebare orală cu rezoluție în ceea ce privește tehnologiile de registru de distribuție din mai 2018. Și dau cuvântul acum domnului raportor Cristian Silvu și Vă rog, luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, viitorul competitivității și capacității de inovare a industriei europeană are strânsă legătură cu adoptarea și implementarea acestor tehnologii TLT, DLT, uh, sectoare cum ar fi energie, Uh, producție, transport pot fi restructurate de aceste tehnologii DLT care îmbunătățesc sistemele comerciale prin creșterea transparenței în ceea ce privește proveniența și producția bunurilor, reducerea costurilor logisticii cu o reducere semnificativă la costurile de documentare și verificare, reducerea birocrației, creșterea securității, protecției consumatorilor și uh, criteriile pe baza cărora iau deciziile. În ceea ce privește proiectul de aviz al comisiei noastre, am încercat să fiu cât mai concret și mai succint. Am discutat foarte de aproape cu raportorii din umbră și cu echipa de consilieri și principalele puncte cheie pe care mi-am axat raportul de aviz sunt următoarele. Proiectul de raport se referă la un DLT special și anume blockchain-ul cu permisie privată. Este important să se respecte principiul neutralității tehnologice, dat fiind că noi tipuri de astfel de tehnologii delte deocamdată sunt în fază de dezvoltare. Trebuie să creăm un ecosistem în care inovațiile din partea companiilor și startup-urilor sunt stabile și să se bucure de acces ușor la finanțare. Am cerut apoi intensificarea cooperării și colaborării între Comisie și statele membre la utilizarea DLT-urilor pentru îmbunătățirea monitorizării, securității și mecanismelor de verificare pentru a combate plățile incorrecte, pentru a combate spălarea de bani și pentru a detecta utilizarea abuzivă a activelor. Am subliniat că contractele inteligente pot fi un element cheie al aplicațiilor descentralizate în operațiunile de comerț internațional, dar deocamdată aceste tehnologii nu sunt suficient de mature pentru a putea fi implementate obligatoriu. În ceea ce privește consecințele asupra mediului, am cerut ca DLT-urile în general și blockchain-ul în special să fie uh, cu un consum mai redus de energie și să respecte mediul. Am subliniat și potențialul de a integra DLT-urile cu alte tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, quantum computing și internetul lucrurilor, pentru a ajunge la digitalizarea și automatizarea comerțului internațional. În domeniul uh, securității, și asta este esențial, am cerut Comisiei să analizeze provocările la adresa securității, să evalueze riscurile tehnologice și să acționeze pentru a le găsi o soluție. În ceea ce privește amenințările din partea computerelor quantum, am sugerat evoluții în domeniul criptografiei cuantice. Am participat la forumul blockchain și am salutat și crearea unui parteneriat blockchain care include 25 de state membre și Norvegia, în momentul de față, e un bun început pentru generarea de expertiză în viitoarele domenii de reglementare. Dragi colegi, am încercat să fiu cât mai concis. Știu că avem un, o limită de numere pentru documentele noastre, de aceea v-aș ruga să vă introduceți documentele pe cât posibil în limba engleză, să le încărcați, pentru că termenul limită este mâine. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborare și aștept amendamentele de compromis până pe 25 octombrie. Mulțumesc pentru aceste observații scurte, doamna Viering, ca raportor din umbră în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc domnului Bușoi pentru proiectul de aviz și pentru faptul că a acceptat deja sugestiile venite din partea ALDE. Există trei elemente pe care vreau să le evidențiez și care n-au fost avute în vedere de raportor. În primul rând, Blockchain nu este o aplicație, ci o tehnologie care stă în spatele mai multor noi aplicații. De aceea vreau să subliniez că trebuie să legiferăm aplicațiile, dacă nu credem că am limita inovațiile și crearea de noi aplicații. Al doilea punct ține de oportunitățile oferite de blockchain pentru piețele energetice. Când vom începe să implementăm aceste noi tehnologii, vom fi cu un pas mai aproape de finalizarea pieței energetice europene. Blockchain poate ajuta piețele energetice prin contracte automate inteligente între consumatori, care vor putea astfel lua decizii mai uh, fundamentate. Această nouă tehnologie aduce schimbări pentru industrie, factorii implicați și angajați. Trebuie să știm că toate sectoarele vor uh, fi schimbate. Această nouă tehnologie poate rezolva probleme importante, cum ar fi dreptul de autor, în special uh, evoluția drepturilor de proprietate intelectuală vor avea de câștigat. O să-mi depun amendamentele și aștept uh, cu nerăbdare o discuție în, uh, cu raportorii din umbră. Mulțumesc acum doamna Kylie, reprezentată de domnul Nica, coordonator SND. Aveți cuvântul. Iva Vă mulțumesc, domnule președinte. Iva Kylie își cere scuze că nu a putut să participe astăzi. Voi încerca să transmit cât mai bine mesajul dânsei. Doamna Carey a lucrat cu privire la uh, politica comercială orientată spre viitor, tehnologia blockchain. Este o activitate pe care a început-o la ITRE prin uh, rezoluția blockchain, care va fi votată în prima plenară din octombrie. Propunerea INTA reflectă atât spiritul cât și textul muncii noastre de la INTRE. Salutăm o abordare bazată pe uh, o un principiu uh, prietenos care se bazează pe uh, acest uh, model de business. De asemenea, rolul funcțional al tehnologiilor distribuite pentru streamlining-ul uh, lanțurilor de aprovizionare, respectiv al operațiunilor, este foarte important. Pentru noi, blockchain nu este doar o tehnologie, reprezintă o infrastructură și știm că um, într-un sistem coerent este nevoie de interoperabilitate, standardizare și de asemenea, între uh, blockchain-uri este nevoie de relații clare. Este foarte important să ne concentrăm pe uh, tracurile inteligente, pe uh, comerțul internațional și uh, Sperăm că Comisia va explora acest potențial. De asemenea, încurajăm uh, Comisia să lucreze în continuare pe blockchain, astfel încât să se reducă evaziunea fiscală, frauda și uh, toate celelalte probleme. Sigur că subliniem și uh, îngrijorările noastre în ceea ce privește acest nou ecosistem și nevoia de protecție a datelor în conformitate cu regulile GDPR. De asemenea, subliniem uh, perspectivele importante pe care le creează blockchain-ul pentru IMM-uri și pentru start-up-urile și afacerile uh, din uh, lanțurile de aprovizionare internaționale și așteptăm cu nerăbdare să vedem cum uh, vor funcționa aplicațiile care se bazează pe blockchain, respectiv instrumentele uh, de Smart Pay și cum se va îmbunătăți uh, siguranța tranzacțiilor comerciale. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru răbdarea dumneavoastră și pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a exprima acest punct de vedere. Președintele, mulțumesc. Poate n-a fost ordinea cea mai bună, dar ați avut uh, posibilitatea de a uh, exprima în numele colegii noastre tot ceea ce a dorit dânsa să transmită. Acum trecem la Comisia Europeană și uh, dau cuvântul domnului Agarhol din partea DG Connect. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Voi fi cât se poate de succint cu privire la acest subiect. Este un raport excelent pentru că se suprapune foarte mult cu linia noastră de gândire și nu putem decât să îl salutăm. Am două puncte pe care doresc să le menționez în această privință. Cred că Comisia Europeană a urmat uh, linia impusă de Parlamentul European de a recunoaște rapid uh, potențialul uriaș al acestei tehnologii. Uh, există multe inițiative, multe rapoarte și lucrăm pe această direcție iar această comisie sublinează odată în plus importanța acestei tehnologii, precum și importanța poziției europene ca lider uh, pe această direcție. Suntem într totul de acord cu această poziție și tocmai din acest motiv uh, Comisia Europeană a lansat uh, Observatorul Uniunii Europene Blockchain și un forum asociat și împreună considerăm că vom putea încuraja statele membre pe această direcție. Observatorul este menit să identifice nu numai cazurile de utilizare, ci și inițiativele variate care uh, se desfășoară pe un număr mic de platforme, preferabil platforme europene, care au realizat o parte din potențialul care uh, a fost menționat înainte. În fine, aș dori să spun că luăm notă de sugestiile făcute aici de a studia în particular acele aplicații care facilitează comerțul internațional și chiar dacă până acum aceasta nu a fost o prioritate pentru uh, noi, vom discuta cu experții în uh, ședințele corespunzătoare și vom uh, asculta în continuare uh, avizul și părerea Parlamentului, pentru că uh, dorim să sprijinim Comisia în activitatea sa. Președintele, mulțumesc! <clears throat> și acum domnul Bușoi în final, raportorul pentru aviz. Foarte pe scurt, domnule președinte, doresc să-i mulțumesc și eu, domnule Iannic și uh, domnei Eva, Eva Caeli, care prin intermediul domnului Danica, mi-a transmis uh, mesajul său. Considerațiile lor merg pe aceeași linie cu ceea ce propuseserăm noi și cu ceea ce am discutat. Acest text, sigur că poate să mai fie îmbunătățit. Ideea este că trebuie să transmitem un semnal clar cu privire la faptul că Uniunea Europeană ar trebui să se găsească în mijlocul noilor tehnologii, să le sprijine și să abordeze toate provocările, precum și riscurile uh, care au legătură cu această tehnologie, uh, în special cu blockchain-ul. Este o mare șansă pe care o are industria europeană de a, dezvolta, de a se dezvolta și a deveni și mai competitivă. Aștept amendamentele, voi încerca să găsesc cât mai multe, mai multe amendamente de compromis și vă mulțumesc încă o dată pentru dezbatere. Mulțumesc, dragi colegi, uh, cu aceasta foarte pe scurt, 8 octombrie este uh, data de înaintarea amendamentelor uh, la ora 6 de după amiază, deci peste 10 zile. Este vorba despre joia de la Strasburg. Cred că așa stau lucrurile. În 14 uh, se va vota la Votul la plenar este prevăzut pentru decembrie. Așadar, 8 octombrie, fiți pregătiți deadline-ul pentru înaintarea amendamentelor. Mai avem uh, un punct care rămăsese deschis la trecută, uh, misiunea ITRE în Norvegia, 7-9 mai 2018, informare. Foarte important, uh, doamna Hena Virkunen este astăzi alături de noi, mulțumesc că sunteți aici. Uh, este o, a fost o listă foarte lungă de puncte legislația în domeniul electricității, a pieței acesteia, energii regenerabile, operarea rețelelor de gaz și viitorul industriei gazului, rafineriile, um, cercetare în ceea ce privește energia curată, eficiență, managementul deșeurilor. În trei zile de uh, emisiune în Norvegia, ați putut să treceți cu adevărat prin toate aceste puncte, estimată doamnă? Da, uh, domnule președinte, eu am stat acolo, de fapt, doar două zile, pentru că programul a fost atât de dens, după cum ați spus. Um, Salini a preluat în uh, ultimele trei zile conducerea misiunii. Pentru mine trei zile erau mult prea multe, am avut foarte multe activități. Însă, acum, la modul cât se poate de serios, foarte pe scurt, pentru că audiența se pare că nu este foarte mare, um, Ați primit un raport înscris, dar cred că a fost o vizită excelentă și, de asemenea, cred că a fost important și interesant pentru noi, ca membrii Parlamentului European, să constatăm cum stau lucrurile. Au avut loc negocierile privind Brexitul și Norvegia este una dintre țările care nu este membru în Uniunea Europeană, dar sunt un partener apropiat al Uniunii Europene. Și din punctul acesta de vedere a fost foarte interesant să auzim cum uh, văd lucrurile norvegienii, ce părere au despre relația cu Uniunea Europeană. Piața energiei este un sector interesant pentru că Norvegia nu este membru în Uniunea Europeană, însă implementează aproape toată legislația noastră în domeniul energiei. Uh, tocmai au implementat pachetul privind uh, Dirt Energy și, de asemenea, sunt discuții la Parlament de ce uh, decide Euro- Uniunea Europeană totul și nu Norvegia. Dar pentru Norvegia este atât de important să facă parte din piețele noastre privind energia, încât uh, sunt dispuși să implementeze regulile noastre. De asemenea, uh, am, a existat o strategie economică și energetică foarte importantă. Norvegia utilizează numai energii regenerabile, ei vând tot gazul și petrolul către noi, ei însă sunt uh, doar utilizatori de energii regenerabile, nu folosesc uh, combustibil fosil și apoi au planul, după ce vor fi consumat tot gazul, tot sițeiul, să ne vândă uh, spațiu de stocare. Deci pe viitor vom putea să stocăm carbonul nostru în uh, câmpurile lor uh, de gaz și țiței. Aceasta este strategia pe care o au, care mie mi se pare foarte inteligentă. Singurul loc unde folosesc combustibili fosili este transportul, însă, încă o dată, 25% din noile vehicule sunt uh, vehicule electrice. Așadar, uh, pentru ei uh, este foarte important să utilizeze electricitatea. Sunt lideri de piață și pe această zonă. De asemenea, a fost foarte interesant pentru noi să constatăm și alte lucruri. Ne-am, constat, ne-am focusat puternic pe sectorul energetic, dar am avut discuții interesante și cu privire la cercetare, pentru că Norvegia este un partener important în programul nostru Horizon și acest lucru a fost interesant și de asemenea am avut uh, ocazia foarte specială să vizităm uh, o platformă um, offshore de gaz la 80 de kilometri uh, de Norvegia. Am luat un elicopter, am mers la platforma respectivă și am văzut cu adevărat cum lucrează ei acolo pe câmpurile respective. Am avut de asemenea ocazia să mergem, uh, să coborâm 300 de metri pe fundul uh, mării uh, cu un lift special și asta a fost o experiență foarte interesantă pentru noi. Cred că cu toții ne vom aminti uh, mereu de această misiune. A fost foarte interesantă și am învățat foarte multe cu privire la modul în care își gestionează energia în uh, prezent. Președinte, mulțumesc foarte mult, uh, dragă prietenă. Și acum, după cum știți, a fost transmis live pe internet această ședință, așadar veți putea găsi uh, speech-ul dumneavoastră pe website-ul nostru. Deci a fost un discurs foarte important pentru noi toți. Și acum uh, știm și câte ceva cu privire la vizita noastră în Norvegia. O vizită foarte interesantă. Mulțumesc foarte mult! Doamna Helena Virkunen, ca șefă de delegație, ne-a transmis de asemenea câteva informații cu privire la acest subiect. De asemenea, aș vrea să spun că următoarea ședință este programată pentru 8 octombrie 2018 de la 3 la 6 jumătate de după amiază și pe 9 octombrie 2018 de la 9 la 12 jumate și de la 2 jumate la 6 jumate de după amiază. Trei părți așadar ale următoarei reuniuni. La diverse are cineva ceva de uh, menționat? Observ că nu, așadar haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, care este reuniunea coordonatorilor. Așadar, unii dintre dumneavoastră uh, pot uh, părăsi sala, sunt eliberați de orice responsabilitate.